Za chwilę przechodzimy do kolejnej debaty. Bardzo proszę. Vom trece acum la, continu, la vom continua dezbaterea noastră, dragi colegi. Îi rog pe deputați uh, să părăsească cât mai repede hemiciclul sau să ia loc. Deci peste câteva clipe vom relua lucrările. Button. Oh, hello. So this is for the next item.